și descurajarea muncii nedeclarate. Primul vorbitor, ca de obicei, este raportorul. Domnule Pirinski, aveți cuvântul. Благодаря ви, уважаема госпожо президент, госпожо комисар, уважаеми колеги. Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, Aș dori să mulțumesc în mod special uh, raportorilor uh, din Umbra și partenerilor noștri din președinția luxemburgheză și Comisiei pentru abordarea constructivă și contribuția care a făcut posibilă pregătirea acestei, acestui proiect de decizie. Munca nedeclarată în uh, diversele sale forme le neagă celor angajați uh, drepturile de bază ale muncii și duce la exploatare prin muncă, cauzând uh, perturbări severe ale pieței și ducând la o concurență neloială din partea operatorilor care folosesc acest tip de muncă. De asemenea, um, scade veniturile la buget și la bugetul securității sociale. De aceea propunem această platformă. E clar că e nevoie urgentă de această platformă, date fiind provocările din ultima vreme la adresa mobilității muncii, dar și la adresa libertăților fundamentale, în primul rând libertatea de circulație, una dintre, unul dintre fundamentele Uniunii. Vă împărtășesc că tocmai această urgență pe care am simțit-o și noi, colegii și președinția luxemburgheză și comisia, au fost motorul pentru a ajungerea la un acord pe marginea unei decizii finale pe care vă prezint. Compromisul angajează toate statele membre ca membre responsabile ale acestei platforme. Ea va consolida capabilitățile statelor membre de a face față problemelor grave care decurg din munca nedeclarată prin cooperare la nivelul Uniunii între autoritățile naționale relevante împreună cu partenerii sociali și cu participarea ca observator a unei serii largi de uh, organizații uh, ca observatori. Misiunea platformei a fost uh, definită ca prevenirea, uh, combaterea și descurajarea muncii nedeclarate și transformarea acestei munci în muncă declarată. În versiunea propusă, platforma, conform principiului subsidiarității, nu uh, va fi um, nu avea anumite norme, ci va fi un loc care va face, posibilă, schimb, va face posibil schimbul de bune practici și de soluții uh, astfel încât împreună să putem face față provocărilor muncii nedeclarate. Activitățile din cadrul platformei includ o serie largă de acțiuni concrete pentru îndeplinirea misiunii sale, astfel încât statele membre să poată utiliza potențialul acestui instrument cât mai eficace posibil. Este adevărat că au existat și îndoieli, ne-am întrebat dacă este chiar necesară această platformă, dacă ea nu aduce prejudicii libertății de acțiune a statelor membre, dacă aduce o valoare adăugată europeană în combaterea muncii nedeclarate. Și puteți să fiți siguri, în cursul dezbaterilor și consultărilor, întreaga serie de rezerve și de îndoieli au făcut obiectul uh, unor, uh, unei examinări uh, amănunțite, ceea ce ne-a permis să ajungem la un consens larg uh, pe unui proiect de decizie pe care l-a susținut toată lumea. Întrebarea este, suntem cu adevărat angajați, dorim să ne unim eforturile pentru a combate um, cauzele și consecințele grave ale muncii nedeclarate? Sau vrem să continuăm condițiile actuale care uh, îi favorizează pe cei care exploatează munca nedeclarată și uh, duc la concurență neloială. În timp ce bugetele pierd venituri, veniturile care le-ar reveni. Dorim așadar să susținem statul de drept sau uh, dăm mână liberă acestei legi a junglei care există astăzi? și e clar uh, care este alegerea noastră. Mulțumesc! Thank you, Mr. Pirinski. Now for the commission. Mulțumesc, domnule Pirinski. Și acum, în numele Comisiei, doamna comisar Tyson, aveți cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. O piață internă mai profundă și mai corectă și lupta împotriva dumpingului social reprezintă pentru mine și pentru Comisie o prioritate esențială. Mie una nu-mi place termenul de dumping social, pentru că vorbim aici nu de bunuri, ci de persoane. Dar atunci când e vorba despre munca nedeclarată, n-ar trebui să ascundem efectele sale dramatice cu cuvinte uh, nu prea dure. Această muncă nedeclarată lipsește de orice fel de uh, protecție și uh, lucrătorii pot să lucreze în condiții foarte grele din punct de vedere al sănătății și al siguranței, ore îndelungate, fără niciun fel de justiție. Salariile vor fi primite în plicuri, uh, cash uh, și uh, de multe ori salariile sunt foarte mici sau nu sunt plătiți deloc mult timp nu au niciun fel de drepturi în alocații de șomaj sau de altfel și nu uh, au uh, drepturi la pensie. Munca nedeclarată nu numai că nu este corectă față de lucrătorii implicați, ci este incorrectă uh, și față de acele firme care respectă regulile și, practic, IMM-urile sunt primele care au de suferit de pe urma acestei concurențe neloiale. Munca nedeclarată subminează sustenabilitatea sistemelor de securitate socială pentru că nu sunt percepute taxele necesare pentru aceste activități. Deși această muncă nedeclarată este o activitate ascunsă și de aceea este dificil de evaluat, știm că este răspândită în toate statele membre și este foarte greu de eradicat. Estimările arată că economia din umbră ar putea ajunge până la 15 sau 20% din PIB-ul anumitor state membre. Doamnelor și domnilor, tocmai de aceea înființarea unei platforme europene pentru uh, eliminarea acestei munci nedeclarate și pentru a rezolva această problemă reprezintă un pas important înainte. Aceasta va întări cooperarea între statele membre printr-un schimb de bune practici și de informații, prin dezvoltarea expertizei și a capacității de analize, prin facilitarea unor abordări inovatoare pentru a face față acestei probleme și își va aduce contribuția la o înțelegere orizontală a chestiunii. Ea prevede o abordare multidisciplinară pentru a ține cont de expertiza diverselor uh, autorități competente, autoritățile de migrație, sociale, fiscale și așa mai departe. Această abordare multidisciplinară a fost deja implementată în unele state membre cu rezultate bune și mă bucur că această platformă europeană se bizuie pe exemplele bune care există. Doar printr-o abordare globală, o abordare transfrontalieră, și multidisciplinară vom reuși să facem față acestui fenomen atât de complex. Aș vrea să subliniez aici importanța uh, includerii și um, activităților independente fals declarate în această chestiune, pentru că și aici există o nevoie pentru un schimb de bune practici. De asemenea, salut faptul că partenerii sociali vor juca un rol important în această platformă și că se anunță o cooperare foarte strânsă cu Eurofan și cu OHA. Doamnelor și domnilor, aș vrea să mulțumesc aici uh, Parlamentul European pentru eforturile făcute pentru a ajunge la un acord uh, în ceea ce privește platforma cât mai repede cu putință. Aș vrea în special să mulțumesc raportorului, domnului Pirinski și domnului Olevskog, pentru că a prezidat trialogul cu atâta competență și vreau să mulțumesc întregii echipe de negociere pentru eforturile și atitudinea dumneavoastră constructivă. Consiliul va adopta o decizie pe 24 februarie care să permită semnarea acordului și aștept ca votul să aibă loc în luna martie. Între timp ne pregătim pentru prima întâlnire a platformei care să aibă loc înaintea vacanței de vară. Îmi iau angajamentul să fac tot ce pot din punctul meu de vedere pentru ca această platformă să fie o poveste de succes. Platforma vă va informa în mod regulat în legătură cu activitățile sale și va prezenta programele și rapoartele în fața Consiliului și a Parlamentului și, de asemenea, în fața CESE și ACOR. Mă bizui pe feedback-ul și pe susținerea dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you, Commissioner. Mulțumesc, doamnă comisar. Și acum, din partea Comisiei INCO, domnul De Jong. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur uh, că această platformă își va demara activitatea în curând, pentru că aceste forme de exploatare nu își au locul în Uniunea Europeană. Bineînțeles, uh, formele de um, activitate independentă falsă reprezintă o formă de concurență neloială, iar noi dorim ca economia să funcționeze așa cum trebuie. Mă bucur că foarte multe din propunerile din partea INCO au fost preluate. Totuși, uh, deși Parlamentul nu va fi implicat, sper că anual, Comisia va prezenta un raport uh, Parlamentului, mai degrabă de a-și lua angajamentul de a prezenta un raport în mod frecvent. E nevoie să spunem lucrurilor pe nume. De pildă, să fim implicați în toate activitățile prevăzute. În numele Comisiei IMCO aș dori să mulțumesc domnului Pirinski pentru rezultatele trialogului. Mulțumesc pentru Comisia FAM, doamna Cuneva. doamnă εργασία πολύ στην περίοδο Mulțumesc, doamnă președinte. Munca nedeclarată a crescut ca fenomen foarte mult în perioada crizei și lucrătorii sunt adesea siliți de angajatori să uh, presteze muncă nedeclarată. N-au ce face, au nevoie să muncească. De aceea trebuie combătut acest fenomen pentru a-i pune capăt. Comisia consideră că munca neînregistrată este muncă care nu a fost declarată la autorități. Dar munca nedeclarată are foarte multe forme. Dacă, de exemplu, se declară 5 ore de muncă, dar de fapt se muncesc 8 uh, ore, sau dacă se plătesc alte sume decât cele declarate pentru munca prestată. Sunt uh, și fenomene extreme, există anumite forme de muncă care nu sunt plătite absolut deloc. Statele membre, Comisia Europeană, organizațiile angajaților și angajatorilor uh, și diversele organizații implicate trebuie să se așeze la o masă comună în această platformă pentru a vorbi despre problema muncii nedeclarate în întreaga Europa. În momentul de față, fiecare se uită doar în propria ogradă și uh, uh, se revine la naționalism. E foarte important să învățăm unii de la alții. E foarte important să dezvoltăm măsuri comune pentru a combate munca nedeclarată. Este suficient uh, acest lucru? Noi ne-am fi dorit uh, măsuri obligatorii din partea Comisiei Europene și regretăm faptul că Nu există dispoziții privind egalitatea de gen în această platformă. Considerăm că sumele uh, și trebuie sumele că organizațiile trebuie să fie examinate cu atenție. Vreau să mulțumesc raportorului domnului Pirinski uh, care a negociat uh, destul de bine acest uh, dosar și mulțumesc și președinției olandeze uh, care ne-a dovedit că um, are același obiectiv, poate nu reușește să obțină tot ce ne dorim, dar face progrese, dorește să facă progrese în combaterea muncii nedeclarate. Um, Trecem acum la dezbatere cu reprezentanții grupurilor politice. Primul vorbitor, doamna Tomț, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna comisar, doamna Tyson, dragi colegi, munca nedeclarată este una dintre problemele cele mai importante în Europa cu consecințe bugetare foarte grave. Mai mult decât atât, există consecințe și pentru persoanele implicate, pentru lucrătorii nedeclarați. Dumpingul social în ziua de astăzi în Europa este de neacceptat. Guvernele sunt în primul rând responsabile pentru prevenirea muncii nedeclarate în propriile lor state pentru că cei care din diverse circunstanțe acceptă aceste locuri de muncă uh, nu cunosc foarte bine care sunt consecințele pe termen lung. Iată de ce aceste consecințe pe termen lung sunt mult mai grave decât beneficiile pe care le au pe termen scurt și care le permit supraviețuirea. Există însă mai multe forme de muncă nedeclarată și diverse abordări pentru a rezolva această problemă. La nivel european este important să avem deci o abordare unică și un îndrumar care să prevină și să descurajeze munca nedeclarată și platforma este răspunsul corect la această problemă. Eu sunt pentru includerea partenerilor sociali, însă pe de altă parte este esențial uh, să respectăm principiul subsidiarității. Aș mulțumi încă o dată raportorului, domnului Pirinski, pentru că după negocieri lungi și dificile am ajuns la un compromis. Mulțumesc și acum, doamna Steinruck, un minut și jumătate. Mulțumesc și eu doresc să mulțumesc colegului nostru, Gheorghe Pirinski, și toți celor care au participat. În cele din urmă, activitatea uh, nedeclarată joacă un rol important în economia noastră, concurența neloială crește în toate uh, ramurile de activitate, iar acest lucru are consecințe negative nu doar pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în mod echitabil, ci are repercursiuni negative și asupra angajaților vizați. Înainte de această platformă nu s-au prezentat uh, um, inițiative la nivel european pentru a combate activitatea la negru și activitatea nedeclarată deși cu toții trăim într-o piață a muncii europeană dacă privim uh, um, cum stau lucrurile cu competențele de control ale pieței muncii, constatăm că aceste competențe se opresc la frontierele naționale. Această platformă reprezintă doar un prim pas, însă este un prim pas pe drumul cel bun. Și sunt de acord cu antevorbitorii mei, avem nevoie de un caracter obligatoriu de angajamente, obligatoriu pentru a combate munca la negru. Uh, Trebuie să identificăm firmele cu căsuță poștală, trebuie uh, să introducem competențe de control atât la nivel național cât și la nivel transfrontalier. Este foarte bine ca toate statele membre să trebuiască să ia parte în mod obligatoriu la această platformă și sindicatele, care adesea sunt cele care descoperă unde um, se înregistrează munca la negru sau nedec- nedeclarată, să participe la această schimbare. Avem nevoie însă de reguli obligatorii la nivel european și control, controle transfrontaliere. Mulțumesc. Urmează doamna McIntyre. Două minute. Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Doresc să mulțumesc raportorului domnului Pirinski și tuturor raportorilor din umbră pentru munca la acest dosar. Uh, am cooperat foarte bine și cred că cu toții am beneficiat de pe urma acestei cooperări. Munca nedeclarată este o problemă foarte gravă care are impact în toate statele membre și care afectează în mod special evaziunea fiscală, aceasta este o problemă, frauda privind alocațiile, imigrația ilegală și sigur că subminează uh, antreprenorii legitimi și subminează drepturile lucrătorilor. Deci eu cred că această platformă este un exemplu foarte bun al modului în care ar trebui să funcționeze Uniunea Europeană. Ea recunoaște suveranitatea statelor membre și aduce o valoare adăugată prin împărtășirea de experiențe și bune practici și prin cooperare transfrontalieră. Aici putem să vedem, într-adevăr, o consolidare prin această platformă, o consolidare a cooperării între statele membre, recunoscându-se suveranitatea individuală a fiecăruia în același timp. Trebuie să recunoaștem că nivelul muncii nedeclarate variază de la stat la stat. De exemplu, în Regatul Unit, conform datelor OCDE, Uh, economia informală este undeva la 1,7%, în anumite state membre ea se ridică până la 30%. Grupul meu are patru priorități. În primul rând, platforma trebuie să se limiteze la punerea în aplicare a legii, schimb de bune practici și împărtășirea de cunoștințe și nu să creeze și să mandateze niște abordări standardizate. E important să respecte întru totul principiul subsidiarității și competențele statelor membre. Și deși participarea este obligatorie, ceea ce e foarte bine, activitățile sunt de natură voluntară de la caz la caz. Deci avem o platformă foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna McIntyre, sunt două cartonașe albastre de la domnul Sonic și domnul Etheridge. Le acceptați? Da? Domnul Sani, vă rog să respectați timpul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea de a adresa această întrebare. doamnă McIntyre, dacă v-am înțeles bine, spuneați că această platformă trebuie să se concentreze asupra colaborării, cooperării și să nu introducă niște dispoziții obligatorii. Însă mulți uh, consideră că introducerea uh, unui venit minim obligatoriu în Europa ar fi foarte utilă. Ați susține această idee? Da. Uh, am să-i dau cuvântul doamnei McIntyre după cea de-a doua întrebare. Domnul Etheridge. Mulțumesc uh, și bună dimineața colegii mele din West Midlands. Știu că spuneți că trebuie să coopereze state suverane aici. Uh, Întrebarea este, vă puteți imagina un motiv pentru care toate elementele bune pe care le susțineți nu pot fi realizate de un regat unit suveran, independent, care să nu fie în Uniunea Europeană, ci să colaboreze cu prietenii din Europa. De ce nu poate să fie doar un acord uh, absolut obișnuit? De ce nu putem face lucrurile noi înșine? Doamna McIntyre, vă rog. Mulțumesc. Răspunzând la prima întrebare, veniturile minime n-au nimic de a face cu platforma privind munca nedeclarată. Eu cred că n-ați înțeles bine ceea ce am spus eu. Vă dați seama că există activități uh, diverse pe care le va avea această platformă și fiecare dintre acestea vor fi de natură voluntară. Statele membre pot să-și aleagă care sunt aspectele importante pentru ele. Și consolidarea cooperării mi se pare a fi o modalitate foarte bună um, de uh, punere în comun a eforturilor. Și domnului Efridge, sigur că dacă veniți din partidul dumneavoastră, nu vreți nimic la nivel european. Eu sunt de altă părere. Eu cred că sunt cazuri, și acesta este unul dintre cazurile în care Uniunea Europeană poate să aducă o valoare în plus. Și în aceste cazuri, cred că ar trebui să participăm. Cu atât mai bine că toate statele membre s-au pus de acord uh, asupra acestei platforme care să combată munca nedeclarată, care are, într-adevăr, uh, impact transfrontalier. Dacă doriți să vă înființați o organizație în Regatul Unit, uh, vă va fi foarte greu pentru că acum există modalități de comunicare cu celelalte țări la, pe picior de egalitate, fără niciun fel de elemente obligatorii. Mulțumesc! Următoarea vorbitoare, doamna Harkin, două minute. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș vrea să felicit pe raportor, domnul Pirinski, și pe raportorii din umbră. pentru angajamentul lor de plin în vederea înființării acestei platforme europene care va întări cooperarea, prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate. Faptul că uh, aderarea la platformă este obligatorie, deci că toate statele membre trebuie să participe și, prin urmare, să schimbe informații, să dezvolte expertiza și analizele, această obligativitate va duce la o înțelegere orizontală a tuturor chestiunilor care au de-a face cu munca nedeclarată. Totuși, deși participarea este obligatorie, orice recomandare de acțiune care este susținută de platformă este doar voluntară și poate fi aplicată doar dacă statele membre doresc acest lucru. Cred că statele membre, participând la dezvoltarea instrumentelor pentru schimbul de informații și pentru aplicarea uh, a acestor bune practici pentru a face față muncă, muncii nedeclarate, aceste state membre care participe probabil că vor fi mai predispuse să le și implementeze. Este important uh, să nu se interfere cu legislația națională și să se ofere o cooperare mai strânsă. Se a, uh, vorbește de o muncă nedeclarată care reprezintă până la 18% din PIB și este importantă pentru lucrători și pentru societate. Mulți dintre acești lucrători se află într-o poziție vulnerabilă și acceptă condiții precare de muncă, fără niciun fel de respectare a, a drepturilor sociale, contribuții la pensii și așa mai departe. Societatea are de pierdut din cauza uh, taxelor și a lipsei de contribuție la asigurările sociale, de asemenea societățile. Așteptăm să vedem uh, care este pachetul fiscal care va veni coordonat uh, cu această platformă și e nevoie de o coordonare a acțiunilor prin intermediul platformei europene, care va acționa atât la nivel național cât și la nivel transfrontalier. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Cari pentru un minut. Aș dori să-i mulțumesc atât comisiei cât și raportorului pentru activitatea depusă. Pe piața internă a Uniunii Europene am asistat la un dumping social extrem. Lucrătorii se confruntă cu condiții extrem de grave cu salarii tot mai slabe și asta de multe ori când uh, munca nu este declarată. Situația este extrem de gravă pentru lucrător care pierde orice drept, dar este extrem de gravă și pentru societate pentru că pierdem locuri de muncă și pierdem un impozit pe venit extrem de important pentru state. Această inițiativă e una favorabilă pentru că este important să ne coordonăm, însă de ce nu mergem mai departe? De ce nu le oferim statelor membre posibilitatea de a Uh, cere înscrierea în registră și de a face control atunci când uh, consideră oportun. De pildă, în Norvegia um, se verifică că toate documentele sunt în regulă și lucrătorii sunt sancționați și angajații, uh, angajatorii sunt sancționați dacă nu respectă normele. Doamna Reintinke, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi, dragă domnule Pirinski, dragi colegi raportori din umbră. Munca nedeclarată este o problemă foarte mare, dar adesea invizibilă în Uniunea Europeană. Studiile spun că sectorul informal ajunge la 18,4% din PIB-ul în statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce duce la multe efecte negative creează mari pierderi fiscale pentru societățile noastre, duce la concurență neloială și pedepsește pe acei angajatori care respectă legea și care angajează oameni în condiții decente de muncă. Și, cel mai important, exploatează lucrătorii, limitează accesul la securitate socială și le subminează drepturile fundamentale. Deci trebuie să facem față acestei probleme și dacă vrem să avem succes, trebuie să ne unim eforturile la nivel european. Prin această platformă se face un prim pas. Schimbul de bune practici, informarea lucrătorilor cu privire la drepturile lor în toate statele membre ale Uniunii Europene și încurajarea, presarea statelor membre pentru a lua mai multe măsuri. Dacă vrem să garantăm uh, concurența uh, loială, securitatea socială și drepturile lucrătorilor, această platformă trebuie privită doar ca un punct de plecare pentru eforturi suplimentare la nivel european, fie că e vorba de coordonarea inspectoratelor, inspectorat, protecția denunțătorilor sau dezvoltarea de măsuri, măsuri împotriva acelor angajatori care exploatează munca nedeclarată. Haideți să ne ocupăm de marile provocări la nivel european. Munca nedeclarată este una dintre aceste mari provocări. Haideți să utilizăm această platformă pentru a combate munca nedeclarată, pentru a crea o arhitectură socială solidă uh, la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Collins, două minute. Um, the, the only... Mulțumesc! Singurele locuri de muncă uh, care pot fi protejate sunt cele care sunt înscrise pe astfel de platforme. Funcționarii la nivel național și altfel de lucrători pot fi ajutați de un secretariat pentru a se aduna împreună. Am auzit foarte multe aici despre uh, practicile uh, neloiale și de uh, cei care încearcă să evite taxele. Mulți dintre ei vin chiar de la Luxemburg, unde uh, președintele Juncker a fost uh, prim-ministru timp de 15 ani. Ar trebui să știm că um, evaziunea fiscală nu este ilegală, chiar dacă mulți, în special cei care n-au lucrat niciodată în sectorul privat uh, și n-au trebuit să uh, țină contabilitatea negru, încă nu văd diferența. Motivele de uh, evaziune fiscale sunt pentru că companiile vor să utilizeze mai bine banii decât ar face vreodată sectorul uh, public. Dacă uh, avem o analiză economică din punct de vedere al mediului de afaceri, uh, lucru pe care nu-l facem prea des aici, am uh, vedea că nu ar mai fi nevoie de muncă nedeclarată și de evaziune fiscală și de evaziune în ceea ce privește sistemul de asigurare socială. Însă noi avem nevoie de bani pentru a ne asigura sistemul Uniunii Europene și în ciuda datoriilor publice enorme care dăunează economiei europene, avem bani pentru a oferi cel puțin un sfert de milion anual pentru această platformă, pentru a plăti hoteluri, restaurante și călătorii în clasa întâia. Istoria economică ne arată că procesul de dereglementare este cel care promovează locurile de muncă și creșterea economică. De aceea ar trebui să renunțăm la aceste dezbateri ridicole și să eliminăm și câteva locuri de muncă de la Bruxelles, Luxemburg uh, și Strasburg și vom fi mai competitivi. Mulțumesc. Și acum uh, domnul uh, Martin, două minute. <coughs> Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate este un obiectiv uh, esențial și aceasta prin uh, adunarea tuturor forțelor din toate statele membre. Însă am impresia că vedeți problema în mod invers decât ar trebui. Ar trebui să vedeți care sunt cauzele acestei munci nedeclarate. Cine spune muncă nedeclarată, spune pe de o parte angajator și pe de alta un lucrător, ambii de acord pentru a nu plăti impozite, taxe sau Uh, sistemul de asigurări sociale. De ce se face asta? Pentru că munca nu mai permite angajatorului să prospere și lucrătorului să supraviețuiască. Pentru a se adapta la procesul de globalizare, din cauza politicilor dumneavoastră în domeniul fiscalității și din cauza politicilor de austeritate care distrug milioane de locuri de muncă, care au mai rămas opțiunile pentru un angajator și un lucrător? angajatorul ar putea fie să dispară, să dea falimentul, fie să delocalizeze și să distrugă locuri de muncă în propria sa țară, fie să facă apel la lucrători detașați în detrimentul celor naționali, fie, și acesta este raportul nostru, să nu declare acea muncă. Pe de altă parte, care sunt opțiunile lucrătorului? Lucrătorul, cu sau fără un loc de muncă, poate fie să emigreze spre țări mai bune, fie să profite de asigurarea de șomaj, însă nu este suficientă, fie să treacă pe la toate societățile de întrajutorare pentru a se hrăni, pentru a avea un loc unde să doarmă, să aibă grijă de familie, dar toate astea sunt dificile. Sau să lucreze la negru, pur și simplu ca să-și umple frigiderul în fiecare zi să înțelegeți bine că platforma dumneavoastră nu va schimba nimic și și mai puțin uh, fluxul masiv de refugiați, uh, așa numiți politici pe care doriți uh, să-i primiți și China pe care doriți să o introduceți în OMC. Singura soluție pentru reducerea muncii nedeclarate și pentru a avea politici de redresare economică care trec prin impunerea preferinței comunitare și a unui protecționism inteligent și ajutor pentru investiții. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zarianopoulos, o minut și jumătate. Vă mulțumesc. Activitatea nedeclarată uh, în Uniunea Europeană vizează procente considerabile în Grecia, până la 80% în anumite um, categorii de populație. Iar acum Uniunea Europeană dorește, bineînțeles, să reducă contribuțiile sociale și să adauge la costurile de salariu. De multe ori, o persoană care lucrează într-un sector nedeclarat nu poate să-și permită nici măcar o aspirină. Și nivelul mediu al salariilor ar avea de suferit de pe urma introducerii acestei platforme. Va continua să existe, prin urmare, munca nedeclarată. Noi avem contribuții de 25% la ora actuală ca impozit pe venit, lucru care duce și la mai multă muncă nedeclarată, în timp ce prestațiile sociale sunt în continuare reduse. Este, bineînțeles, o catastrofă pentru instituțiile sociale și fondurile de care dispun acestea. De asemenea, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra grevei agricultorilor. Domnul Manu, minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Munca la negru eh, nu este un delict al elitelor. În Germania, volumul se ridică la 340 de miliarde de euro. Eh, cine practică evaziunea fiscală în acest mod eh, dăunează societății și trebuie să se supună unor penalități unor, uh, și chiar urmăririi penale. Și de aceea mă bucur că uh, s-a creat această platformă și nu sunt de acord cu ceea ce tocmai au prezentat cei din dreapta Uh, spectrului politic. Da, într-adevăr, autoritățile responsabile trebuie să poată fa să facă schimb de bune practici. E nevoie de schimb de date, e nevoie de măsuri operative care să fie coordonate și platforma va face posibile aceste, aceste lucruri la niște costuri foarte bune, 2,1 milioane de euro pe an din fondul Progres. Eu cred că este important ca orientările și punerea în aplicare și ghidurile să nu fie obligatorii, pentru că astfel sistemele, naționale nu sunt absolut deloc influențate. Uh, din păcate, comisia trecută a considerat că uh, controlele precise, de exemplu, la, pe șantierele din Germania, uh, sunt uh, prea supărătoare. Și mă bucur că noua comisie a lui Jean-Claude Juncker și mă bucur și mulțumesc doamnei Marian Tyson pentru că um, au fost uh, de altă părere și consideră că doar un nivel foarte ridicat de control poate să uh, ducă la combaterea acestor practici. Acest lucru va beneficia uh, va fi în beneficiul tuturor și eu cred că acest compromis este un început foarte bun. Mulțumesc. Doamna Ulskov, un minut și jumătate. Fru talman, fru comisionar. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna comisar, Vă mulțumesc că ne permiteți să participăm la această dezbatere. Munca nedeclarată reprezintă pierderi importante pentru um, bugetul public, pierderi din punct de vedere a contribuțiilor fiscale și sociale. Aceasta dăunează și concurenței pentru că prezintă dezavantaje incorrecte pentru companiile care declară munca lucrătorilor și de asemenea duce la supraexploatarea acestora. S-ar putea vorbi chiar de o adevărată sclavie în anumite cazuri. Este important să ne gândim și la drepturile sociale, la drepturile la pensii, care ar putea fi pierdute pentru acești lucrători și aceasta reprezintă și o incertitudine pe piața muncii. Iată de ce salut implementarea acestei platforme, care reprezintă un prim pas pentru lupta împotriva muncii nedeclarate. Și mă bucură și faptul că partenerii sociali sunt reprezentați în cadrul acestei platforme, pentru că ei sunt cei care permit ca piața muncii să fie mai sigură și va permite platformei să lucreze în mod eficient. Încurajez Comisia să nu se oprească însă aici, pentru că în același timp trebuie să luptăm împotriva sărăciei și a șomajului, care fac ca uh, unele persoane să accepte orice și în orice condiții. Trebuie să ne asigurăm că nu se permite exploatarea lucrătorilor. Avem nevoie de aceleași condiții de lucru pentru aceeași muncă. Avem nevoie și uh, de reacții în instanță atunci când angajatorii sunt prinși asupra faptelor. Mulțumesc că aveți un cartonaș albastru din partea domnului Carver. Îl acceptați? Domnule Carver, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Una din problemele esențiale. Nimeni nu susține munca nedeclarată, însă trebuie să vedem care este situația de astăzi a societății și care este natura societății. Toate persoanele care sunt implicate în această muncă nedeclarată. Dumneavoastră, credeți că ar trebui să trecem la o dereglementare căci uh, în instituțiile europene procesul este exact invers. Și aceasta face ca uh, IMM-urile să aibă posibilitatea să meargă mai departe și să creeze locuri de muncă și să elimine suprareglementarea care face să se includă și mai mulți oameni în această activitate nedeclarată. Mulțumesc! N-am înțeles prea bine care este întrebarea dumneavoastră. Oricum, Cred că trebuie să susținem micile companii care se confruntă cu această concurență neloială din partea altor întreprinderi mici. Și acestea care respectă regulile sunt furioase pe noi pentru că nu facem să se implementeze regulile și cred că trebuie să luptăm împotriva acestei fraude. Mulțumesc și acum, domnul Hoc, un minut. Mulțumesc foarte mult. Nu există nicio îndoială, trebuie să prevenim și să combatem fenomenul muncii nedeclarate. Cel mai bine ar fi dacă am crea un sistem unde întreprinderile care nu doresc să recurgă la aceste practici să se întâlnească. Această platformă ar trebui să fie un stimulant pentru a găsi strategii și pentru a folosi fondurile europene în vederea introducerii unor stimulente pe piața muncii de a angaja. Mulțumesc. Urmează domnul Calvet Chambon. Domn doamnă președintă, mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Eu cred că ziua de astăzi este una bună pentru Europa și pentru lucrătorii europeni, pentru că, în sfârșit, am uh, ajuns la nivelul european pentru o problemă care ne afectează pe toți și se va rezolva doar dacă o abordăm din punct de vedere european, încetul cu încetul. E clar că acest flagel al economiei uh, la negru este foarte mare și distruge totul. Fiscalitatea, asigurările sociale distorsionează, distorsionează chiar și noțiunea de democrație pentru că anumite zone uh, se obișnuie să lucreze în afara legii, un lucru care este de neacceptat. Singurul avantaj este că se supraexploatează cei mai vulnerabili și e foarte bine uh, că iată s-a dat în sfârșit primul pas înainte pentru a aborda global această problemă și cu ajutorul statelor membre vom putea soluționa această uh, chestiune și vom restabili demnitatea lucrătorilor pe continentul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Pimenta Lopez. As políticas de direita seguidas em Portugal em Mulțumesc, doamnă președinte. Politicile de dreapta și politica de austeritate a Uniunii Europene, de regularizarea dreptului muncii, au dus la subminarea condițiilor de lucru. În Portugalia, politicile troicăi au contribuit la un uh, atac asupra muncii, ducând la creșterea fenomenului muncii nedeclarată și la munca voluntară și la alte situații, utilizarea unor uh, contracte uh, pe termen scurt, munca precară, sunt fenomene foarte răspândite și această pas nu va schimba nimic, doar suveranitatea statelor membre poate să asigure mecanisme pentru a asigura uh, combaterea muncii nedeclarate, pentru oferirea de salarii demne și condiții demne de muncă împotriva celor impuse de Uniunea Europeană în ultimii ani. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Șoltes, un minut. Uh, <clears throat> Mulțumesc, doamnă președintă Munca nedeclarată, așa cum s-a spus deja aici, are consecințe grave din mai multe puncte de vedere, în special din punctul de vedere al drepturilor lucrătorilor, drepturile la pensie și drepturile sociale și așa mai departe și, de asemenea, consecințe fiscale grave pentru bugetul statal și pentru bugetul european. Prin această platformă, pe care bineînțeles o susținem, vom face un prim pas, însă va trebui să trecem mult mai departe. În primul rând, politica fiscală, care uh, îi va face pe angajatori să nu mai angajeze lucrători nedeclarați. De asemenea, pentru achizițiile publice trebuie să se îndeplinească toate criteriile din punct de vedere a politicilor sociale, de ocupare și așa mai departe și vom avea nevoie de date pentru a deține informații reale asupra numărului de lucrători nedeclarați. Domnule Scholtes, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Iacovci, îl acceptați? Domnule Iacovcici, 30 de secunde. Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc, domnule Șolteș, că ați acceptat acest cartonaș albastru. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord că diferența între statele membre în ceea ce, în ceea ce privește această economie gri, în unele țări uh, procentajul este de 1,2%, iar în altele se ajunge la 30%. Credeți că se poate uh, întâmpla așa ceva la nivel european? Poate am avea nevoie și de un sistem de inspecții europene care să rezolve această problemă. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. Într-adevăr, cred că protecția drepturilor lucrătorilor este un lucru care trebuie făcut și la nivel european. Dacă, am avea, dacă avem un ombudsman, de exemplu, pentru drepturile omului, uh, Cred că un drept al omului important este cel la muncă și la o muncă demnă. Deci uh, putem merge mai departe cu soluții pornind de la această platformă și să avem și un sistem de inspecții europene. Așa cum uh, putem avea un procuror general european. Dar trebuie să ne asigurăm că există un schimb de date mai bun și de calitate între statele membre pentru a elimina acest decalaj între 1% și 30% între statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Beghin. Un minut. Doamna președinte, colegii. Vă mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi și colegi, ne apropiem de uh, votul uh, asupra platformei pentru combaterea muncii nedeclarate și cred că este un lucru extrem de util, ideea de a promova cooperarea. Însă, această structură va presupune costuri pentru bugetul Uniunii Europene. Trebuie, prin urmare, să ne asigurăm că nu e vorba de o altă agenție a Uniunii Europene și că își va atinge obiectivul declarat, acela de combaterea muncii nedeclarate. Noi dorim să punem capăt situațiilor în care lucrătorii sunt puși în situații precare și în care sunt exploatați. Această situație e una cu care se confruntă nu doar imigranții, ci și lucrătorii din Italia, îndeosebi lucrătorii în sectorul agricol din sudul țării. Prin intermediul acestui vot sperăm să contribuim la lupta împotriva muncii nedeclarate. Mulțumesc. Urmează doamna Melan, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. În societatea europeană occidentală, comercializarea activităților umane este o regulă care se impune față de ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Există un proces de globalizare a schimburilor, o căutare a productivității și a rentabilității, nerespectând neapărat uh, regulile referitoare la drepturile cetățenilor. Recunoașterea activităților profesionale ca un pilon fundamental a prosperității economice și pentru implementarea unei protecții sociale de calitate. Protecție socială structurală care reprezintă o un element esențial al evoluției sociale pentru toate țările europene în ultimele două secole. Un umanism social care a fost structurat prin Revoluția Industrială din secolul XIX. Însă procesul de globalizare elimină uh, în detrimentul profiturilor opace toate aceste uh, progrese sociale. Costul unui lucrător a devenit o variabilă de ajustare prin care se asociază frauda la cotizații și salariu indecent. Lupta împotriva muncii nedeclarate este o obligație pentru noi toți, pe măsură ce noua revoluție digitală oferă toate condițiile necesare pentru o fraudă generalizată. Practic, economia noastră este în joc. Europa nu este nivelul cel mai bun pentru a reglementa acest fenomen, doar la nivel statal putem fi cu adevărat eficienți. Avem nevoie și de o cooperare între statele membre pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, dar nu avem nevoie de o reglementare europeană care nu este eficientă și în special în ceea ce privește Uh, condițiile actuale de liberă circulație și iată care este dovada 10.000 de copii, de migranți care s-au pierdut în câteva săptămâni. Mulțumesc! Thank you. Next speaker. Mulțumesc! Și acum domnul Fontului, sunt minut și jumătate. Σε κάθε περίπτωση να σταματήσουμε τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Mulțumesc! Uh, eu cred că trebuie să încetăm cu exploatarea lucrătorilor. E o rușine pentru Europa anului 2016 faptul că lucra, munca nedeclarată a luat uh, o astfel de amploare. Da, trebuie ca toți cei care lucrează să primească un salariu decent, să aibă o pensie decentă și să lucreze în condiții uh, bune. Dar trebuie să facem mai mult decât să spunem cuvinte frumoase Uh, nu, mi se pare că vorbim foarte mult despre concurență și în numele concurenței uh, înrăutățim tot mai mult uh, situația lucrătorilor. În țara mea, de exemplu, situația s-a înrăutățit foarte mult. Haideți în Grecia și vedeți ce au făcut politicile dumneavoastră. Au creat o criză umană îngrozitoare. Spuneți că acesta este viitorul. Uh, Um, vă invităm uh, uh, să vedeți cum arată acest viitor. Noi nu dorim un astfel de viitor. Nu vrem uh, o Uniune Europeană care să protejeze marele capital, um, unde să se încerce doar subminarea um, economiilor naționale și distrugerea acestora. Cei care doresc, într-adevăr, drepturi pentru lucrători, vor de multă vreme să îi înlocuiască cu uh, imigranți ilegali uh, care să poată fi mai ușor exploatați. E o rușine și e, e o reducere uh, a tuturor drepturilor. Uh, Europa uh, și-a deschis porțile în fața imigranților, dar politica aceasta nu duce decât la rău. Domnule Funtulis, aveți o întrebare uh, Uh, cu cu cartonaș albastru de la doamna Grapini. O acceptați? Doamna Grapini. Mulțumesc, doamna președintă stimate coleg ați spus între altele că nu doriți să fie protejat marele, marele capital întreprinderile mari dar sunteți de acord că doar prin colaborare între statele membre putem să identificăm munca uh, nedeclarată și tocmai să nu protejăm încălcările lucră, drepturilor lucrătorilor în companii mari sau mici? Domnule Fontulis, da, stimată colegă, poate că nu m-ați înțeles foarte bine. Uh, eu am spus că trebuie să-i protejăm pe toți lucrătorii. Toți au aceleași drepturi, fie că lucrează în companii mici sau mari. Însă, prin aceste politici, doar marile întreprinderi sunt protejate și nu drepturile lucrătorilor. Thank you. Mulțumesc. Urmează domnul Lavrie. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, dragă uh, Mariană, dragi colegi. Într-un sondaj Eurobarometru din 2013 se arăta că această muncă nedeclarată reprezintă între 15 și 20% din PIB-ul unor state membre. Cu toții știm că aceasta reprezintă o amenințare pentru modelul economic și social în Europa. În spatele acestui concept se ascund însă situații foarte grave, exploatarea lucrătorilor, condiții precare și uh, pierderi importante pentru sistemul de securitate socială și pentru state în general. Munca nedeclarată aduce cu sine și o senzație de injustiție pentru o bună parte din cetățenii care respectă regulile și am putut observa că aceasta poate duce la anumite state sau în anumite regiuni să se ajungă și la faliment. Practic, nu se introduce aici o legislație europeană nouă, este vorba de un sistem de cooperare între statele membre, ceea ce ar trebui să-i facă pe colegii din extrema dreaptă să voteze acest lucru, nu știu de ce sunt atât de incoerenți, ne va permite ca în sfârșit Uniunea Europeană să deschidă ochii asupra acestui sistem de concurență neloială și să aducem un răspuns concertat între toți. Și lupta împotriva muncii nedeclarate trebuie să se facă și în amonte. Într-adevăr, pentru că o bună parte a problemei, și trebuie să avem curajul să o spunem, se află în legislația națională care nu ține cont de progresele făcute pe piața muncii. Așa cum arată Eurobarometrul, 50% dintre intervievați arată că munca nedeclarată este avantajoasă pentru ambele părți. Foaia de parcurs este deci clară pentru statele membre. Lupta împotriva muncii nedeclarate este un punct, dar trebuie să avem și reguli mai puțin împovărătoare pentru companiile noastre pentru a favoriza crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Iongerius, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În uh, aceste vremuri trebuie să facem o alegere între a nu avea un loc de muncă, un loc de muncă flexibil sau un loc de muncă cu condiții foarte stricte și oamenii sunt puși între ciocan și nicovală. Iată de ce este foarte important uh, să aducem la lumină situația muncii nedeclarate și ca lucrătorilor să li se permită să își invoce drepturile. Aș dori să mulțumesc domnului Perinski și colegilor care au uh, luptat pentru că această platformă să vadă lumina zilei. Este un prim pas pe drumul cel bun în lupta împotriva muncii nedeclarate, împotriva abuzului asupra sistemelor sociale și a concurenței loiale între societăți. Sper că această platformă uh, va stimula cooperarea între statele membre. De asemenea, este de lăudat faptul că includerea partenerilor sociali în această platformă va facilita identificarea problemelor în sectoare specifice și în anumite state membre. Iată de ce este foarte important ca toate statele membre să participe la acest proces. De pildă, în Belgia, acest uh, proces a dus uh, la uh, o clătinare a um, ajutoarelor de stat um, acordate în mod nejustificat. Aș dori să o întreb pe doamna comisar, ce se întâmplă cu pachetul referitor la deplasarea lucrătorilor, pentru că avem nevoie de măsuri și în câmpul muncii. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Trebesius. Mulțumesc, doamnă președinte! Raportul privind instituirea unei platforme europene pentru consolidarea cooperării în prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate, deci muncii la negru, este rezultatul unor negocieri, negocieri grele și un mare succes al poziției ECR care a reușit să își impună punctul de vedere, și anume faptul că performanțele statelor membre în acest domeniu sunt foarte diferite și uh, această chestiune trebuie rezolvată la nivel european. Unele țări uh, sunt uh, în bună măsură să se ocupe de această problemă și nu ar fi bine să le impunem niște norme. Nu există, există obligația de a participa pentru statele membre și există obligația de a participa la consultări uh, periodice, dar nimeni nu este obligat să preia anumite politici. E vorba mai mult de un schimb de experiență. Țările care au mai mari probleme pot să, mai mari probleme pot să profite de pe urma experienței uh, celor care, se, uh, care au succese mai bune și uh, în multe domenii de politică se, se practică centralizarea. Deci cred că acest pas al cooperării este unul care merită susținut și ar fi bine să vedem astfel de pași și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Marinho Pinto. Un minut. Eh, prevenção. Mulțumesc, doamnă președintă. Prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate trebuie să se facă printr-un efort comun din partea Uniunii Europene și a statelor membre, pentru că munca nedeclarată pune în pericol durabilitatea financiară a sistemului de protecție socială și aceasta pentru toate statele membre, aducând în același timp o concurență neloială care pune sub semnul întrebării regulile de funcționare ale pieței lipsa unei protecții sociale și a protecției în general pentru lucrători, de multe ori capătă o dimensiune transfrontalieră. Marea majoritate a acestor lucrători uh, fac parte din categoriile vulnerabile ale societății, imigranții, femeile sau cei care lucrează în activități casnice. Ceea ce este îngrijorător în acest domeniu este uh, faptul de a recurge la tineri și stagiari care înlocuiesc uh, în mod temporar uh, persoane absente. De multe ori, companiile utilizează aceste persoane tinere pentru a-i pune la lucru pentru sarcini nespecializate, plătindu-i mult uh, sub ceea ce ar avea dreptul ținând cont de munca făcută. Mulțumesc și acum domnule Iaric. Mulțumesc. Munca nedeclarată ne arată cât de disfuncțională este societatea actuală și care sunt consecințele crizei globale. Austeritatea a dus aici și a făcut uh, să se facă uh, presiuni și mai mari pentru munca nedeclarată. Acest lucru aduce daune pentru uh, lucrătorii care nu sunt protejați, însă nu pentru întreaga colectivitate, pentru că, de fapt, toate condițiile de muncă și drepturile sociale au de pierdut. Se reprezintă, de asemenea, uh, o problemă cu finanțarea drepturilor sociale și a veniturilor statale, iar directive precum Directiva lucrătorilor detașați permit frauda. Noul model care uh, se bazează pe uh, intervenția antreprenorială ar reprezenta și ea un stimulant. Companii precum uh, uh, Uber uh, fac ca lucrătorii să nu mai aibă niciun fel de datorie față de uh, obligațiile sociale. Trebuie să mergem mai departe, nu să ne oprim aici și să revizuim directiva lucrătorilor detașați, reglementând uh, statutul uh, transfrontalier și implementarea unui inspector de muncă la nivel european și să asigurăm niște condiții de muncă demne pentru toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum doamna Lope Fontania, o minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar pentru ca revenirea economică să se înregistreze la toate nivelurile societății, este necesar să continuăm să creăm locuri de muncă. Ar fi bine să fie de tot mai bună calitate și primul pas în acest sens trebuie să fie lupta împotriva muncii nedeclarate și implicațiile negative pe care le are pentru societate. Asta pentru că, pe de o parte, îi vizează pe lucrători drepturile acestora și condițiile lor de muncă, cât și drepturile lor la pensie. Pe de altă parte, are un efect negativ asupra sistemelor de protecție socială. Duce la o concurență neloială în rândul întreprinderilor și generează mm, o economie subterană. În urmă cu câteva săptămâni, presa a publicat uh, informații semnificative. Spania, de pildă, este o țară cu o rată mare a șomajului. Se estimează că ar putea să existe aproape 4 milioane de um, lucrători nedeclarați, aproape 18% din populație. 3 milioane din aceste locuri de muncă pot fi puse pe seama fraudei uh, în uh, câmpul muncii. Efortul depus de partenerii sociali pentru a combate acest flagel este esențial. Statele membre pot transforma munca nedeclarată în muncă declarată doar cu sprijinul partenerilor sociale. În acest sens este nevoie de uh, luarea unor măsuri care să stimuleze angajarea. Această platformă ne va ajuta să înțelegem mai bine realitatea cu care ne confruntăm și să combatem abuzurile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Blinkeviciute pirmiausia noriu padėkoti pranešėjui georgiui pirinski. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să mulțumesc raportorului, domnului Pirinski, pentru munca sa eficientă și pentru negocierile profesioniste pe care le-a realizat. Sunt îngrijorată însă cu domeniul de aplicare și nivelul de toleranță care este aplicat față de acest fenomen. De aceea aș încuraja statele membre să lucreze mai mult pe tema prevenției și a educației în domeniu, astfel încât munca ilegală să nu mai fie justificată. Trebuie să pregătim societatea și să o educăm în ceea ce privește consecințele acestei munci nedeclarate, pentru că oamenii nu au niciun fel de garanție socială, au pensii și salarii mai scăzute, iar pe de altă parte statele membre sunt private de venituri și acestea afectează în mod negativ sistemele de asigurări sociale și economia națională, iar uh, concurența este distorsionată. În al treilea rând, munca nedeclarată este răspândită, în special în sectoarele de activitate unde se implică femeile, sectorul de îngrijiri uh, a bătrânilor, uh, serviciile de curățenie, îngrijitorii de copii, în general, sunt femei, deci această muncă ar trebui să devină legală în aceste sectoare și, de multe ori, lucrătorii din aceste sectoare de activitate nu au fel, niciun fel de garanție socială. Sper de aceea ca platforma europeană să fie una eficientă și să întărească cooperarea între statele membre. Doamna comisar, ați spus că veți face toate eforturile pentru ca această platformă să fie implementată înainte, înaintea verii. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Krasnodeschi, un minut. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Platforma europeană menționată în acest raport poate contribui la diminuarea fenomenului muncii nedeclarate doar dacă va duce la un schimb de informații, la un schimb de bune practici și doar dacă nu va fi un instrument pentru a impune o soluție unică menită să servească pentru toată lumea. Trebuie să analizăm uh, practicile fiscale. Problema ar putea să fie de asemenea lipsa unor uh, locuri de muncă legale uh, cât și salariile mult prea mari. Trebuie să analizăm de asemenea problema legislației rigide în câmpul muncii, cât și sistemele de pensii. Acestea, din urmă, sunt folosite adesea pentru a um, diminua constrângerile bugetare. Trebuie să vedem care sunt și excepțiile în ceea ce privește munca nedeclarată în rândul lucrătorilor și în rândul antreprenorilor. Și e treaba statelor membre. Mulțumesc, urmează doamna Huint Menuma. Mulțumesc, doamnă președinte. Consolidarea cooperării la nivel european pentru prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate este vitală. Este vitală nu doar pentru economia europeană, pentru bugetele uh, de stat și și pentru cetățeni. Pentru că munca nedeclarată, economia în umbră, subminează posibilitățile oamenilor de a beneficia de pe urma eh, securității sociale, cum ar fi drepturile la pensie, dreptul la concedii de odihnă, eh, concedii de maternitate și plata orelor suplimentare. Foarte adesea, lucrătorii sunt absolut disperați, sunt obligați să uh, facă muncă nedeclarată. Rata foarte ridicată a șomajului contribuie la munca nedeclarată. Ar trebui deci să salutăm măsurile pentru combaterea muncii nedeclarate. Ar trebui să consolidăm cooperarea și între state membre și între autoritățile competente la nivel central și regional. Doamna Raevici, un minut și jumătate. Pani comisar, șanovni paistvo. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, doamnelor și domnilor. Munca nedeclarată este foarte costisitoare din punct de vedere al costurilor pentru societate. Distorsionează piața și privează oamenii de drepturile lor. Avem nevoie, deci, de o astfel de platformă și ar trebui să ne centrăm și pe munca inspectorilor, pentru că mulți uh, recurg la această muncă din disperare, din cauza unei prea mari reglementări sau a fiscalității crescute. Deci, ar trebui să ne centrăm pe o mai mare transparență și pe o povară mai scăzută pentru angajatori, de asemenea pentru un cadru structurat pentru diversele tipuri de muncă. Avem nevoie de o mai bună reglementare, în special pentru uh, serviciile casnice, care afectează femeile. Există soluții bune care au fost găsite. De exemplu, avem un sistem în Franța și Belgia de vouchere speciale care funcționează și care ar trebui aplicate și în alte părți. Există uh, probleme din cauza valor, uh, um, problemelor democratice și din cauza faptului că femeile sunt prezente pe piață, deci avem nevoie de o mai bună reglementare pe această piață. Uh, avem nevoie de o legislație și abia după aceea să recurgem la inspecții. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Benifei, un minut. Grație, președinte. Abbiamo... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Avem în fața noastră o provocare importantă, o provocare care ne va ajuta să creăm o entitate importantă europeană cu un obiectiv extrem de important, acela de a lupta împotriva economiei uh, la negru. Știm că este o problemă nu doar pentru fondurile publice, ci creează și concurență neloială pentru întreprinderi. Presupune de asemenea riscuri pentru lucrători și societatea în ansamblul său. Este o amenințare la adresa sănătății și siguranței lucrătorilor. Aceștia sunt adesea angajați în condiții periculoase în sectoare precum uh, industria și agricultura. De asemenea, este o problemă pentru țesutul social, atât uh, din punct de vedere uh, geografic, de pildă, pentru că implică migranți și refugiați. Este așadar absolut esențial să găsim o soluție, să implicăm statele membre, Comisia și organizații care reprezintă societatea civilă pentru a încerca să găsim o soluție la nivel european. Cred că obiectivul pe termen lung ar trebui să fie acela de a încerca să reglementăm într-un fel sau altul uh, economia subterană. Domnul Pirinski a făcut uh, o treabă excelentă, aș dori să-i mulțumesc. Acum, doamnă comisar Tyson, trebuie să ne asigurăm că această platformă este pusă în aplicare cât se poate de repede de comisie. Mulțumesc! Mulțumesc, urmează doamna Stevens, un minut. Dank u, voorzitter, collega's. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Cred că această propunere reprezintă un pas foarte bun în direcția bună. Munca nedeclarată e o mare problemă la nivel social care afectează uh, foarte mult economiile noastre. Toate statele membre trebuie să colaboreze pentru a combate munca nedeclarată într-o manieră eficace și eficientă. Și de aceea e foarte înțelept să se înființeze o astfel de platformă europeană care să permită un schimb de informații și bune practici uh, foarte rapid și eficient. E necesar ca Uniunea Europeană să joace un rol în această problemă. Observ că raportorul atrage atenția asupra faptului că Uniunea Europeană respectă principiul subsidiarității și nu merge um, dincolo de a oferi o mână de ajutor. Sigur că statele membre trebuie să-și dezvolte fiecare propriile abordări ale problemei specifice. Acest raport reflectă acest lucru și de ce îl susțin. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează doamna Bilbao Barandiță. Un minut. Gracias, presidenta Mulțumesc, președintă. Reglementarea muncii nedeclarate este necesară pentru lucrătorii clandestini care nu au drepturi, lucrează în condiții precare și sunt victime întotdeauna. Este de asemenea necesar pentru a lupta împotriva deteriorării serviciilor publice. Eurostat arată că cu cât această muncă nedeclarată crește, cu atât se fac mai multe reduceri bugetare. De aceea e nevoie de o luptă la nivel european și să ținem cont și de luptă la nivel regional. Salut faptul că s-a recunoscut implicarea femeilor în acest sector și că e nevoie de o sensibilitate specială față de ele și față de sectoarele de activitate care în mod tradițional le condamnă la inegalități. Susțin de asemenea importanța măsurilor fiscale și de toate felurile care vor face ca munca nedeclarată să nu fie o afacere bună și să-i trateze pe angajatorii de acest tip ca niște adevărați pirați care atacă propriul nostru model social. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ribeiro, un minut și jumătate. Nu declarați constitui un... Munca nedeclarată reprezintă o povară socială și administrativă cu ramificații serioase, subminează drepturile cetățenilor noastre și are un impact semnificativ asupra bugetului, diminuând veniturile din impozitele pe venit, diminuează de asemenea drepturile sociale. Prin urmare, inițiativa Comisiei de a crea o platformă menită să combată munca nedeclarată este o idee excelentă și este absolut esențial ca toți partenerii sociali să fie implicați dincolo de schimbul de bune practici între statele membre referitor la prevenirea și pedepsirea acelor implicați în munca nedeclarată, trebuie să promovăm în același timp munca declarată. Trebuie să combatem abuzurile împotriva lucrătorilor. Există nenumărate locuri de muncă care devin ilicite sau ilegale pentru că nu sunt înregistrate. Trebuie, prin urmare, să prevenim situațiile în care oamenii lucrează fără a declara acest lucru, creând stimulente autentice, astfel încât atât lucrătorii cât și întreprinderile să înțeleagă că au mult de câștigat declarând activitatea lor. Aș dori să scot în evidență fața Comisiei cât de important este să abordăm subiectul impozitului pe venit și să ne asigurăm că familiile pot trăi din ceea ce câștigă. statele membre ar trebui să-și modifice ratele de impozitare în consecință și trebuie să ne asigurăm că nu există nici uh, o portiță pentru a evita impozitarea. Mulțumesc, urmează doamna Regner, un minut și jumătate. Dankeschön. Mulțumesc, stimată doamnă comisar. Pentru mine e foarte important ca firmele fantomă să intre în competențele acestei platforme de combatere a muncii la negru. Pentru că prin astfel de companii, nu doar uh, sistemele sociale sunt exploatate, ci lucrătorii, lucrătoarele, în cazul unei, uh, unui litigiu de muncă, sunt într-o situație foarte dificilă. Și astfel se deschide ușa evaziunii fiscale. Munca la negru este un scandal. Nu doar munca la negru tradițională, ci și diversele forme de muncă independentă, pentru că foarte adesea uh, în spatele acestor uh, forme de muncă independentă se ascund, de fapt, uh, modalități de a eluda standardele um, legii muncii și ale securității sociale. De asemenea, consider că este foarte important că platforma aceasta există pentru a crea încredere. Încredere a inspectoratelor de muncă uh, între ele, indiferent din ce țară vin. Și fenomenul acesta se extinde în mai multe țări, de aceea aștept cu plăcere primele rapoarte pe care le vom primi și orientările pentru punerea în aplicare și pentru autoritățile de control ale statelor membre. Și în cele din urmă, la sfârșitul acestui drum lung, îmi doresc să existe un inspectorat de muncă european. Thank you. Mulțumesc, doamna Tom. Nu este aici. Următorul vorbitor este domnul Roland. One minute and a half. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Munca nedeclarată este o chestiune crucială, în special pentru că are un loc important în economia subterană. Dacă lupta împotriva acestei munci este de competența statelor membre, este absolut necesară să dăm dovadă de sinergii la nivel european. Iată de ce salut cu entuziasm și voi vota pentru implementarea acestei platforme. Consecințele negative ale muncii nedeclarate sunt numeroase, prea numeroase, pentru bugetul statal, pentru dezechilibrarea sistemelor de asigurări sociale, pentru companii, pentru că creează o concurență neloială, pentru salariați care își pierd drepturile în ceea ce privește pensiile, șomajul, accesul la îngrijiri de sănătate, protecția împotriva accidentelor și așa mai departe. În, în cazul unui accident la locul de muncă, ce înseamnă asta? Este o catastrofă pentru cel care nu e protejat și o catastrofă economică pentru companie, în special dacă e uh, o companie de gen IMM. De aceea vreau să subliniez și importanța rolului partenerilor sociali. Ar trebui să uh, facem față și falșilor independenți sau a societăților paravan pentru a lupta cu adevărat împotriva dumpingului social. Este un prim pas, însă trebuie ca platforma să fie implementată printr-un serviciu de inspecții uh, sociale în statele membre, și pentru a avea un mai bun schimb de informații între noi. Sunt absolut convins că spațiul european trebuie să fie un spațiu al luptei împotriva dampicului social și un spațiu al justiției sociale. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Lopez, un minut și jumătate. Președinta, idee. Doamnă președinte, astăzi trebuie să ne felicităm pentru că am făcut un pas atât de important și atât de relevant în combaterea muncii nedeclarate în Europa o platformă de cooperare între statele membre unde pot face schimb de bune practici și care va lupta împotriva unuia din fenomenele sociale cele mai îngrijorătoare cu care ne confruntăm, o problemă de uh, mare anvergură care vizează 20% din PIB în Spania, însă în anumite state membre uh, e undeva între 10 și 15% vizează lucrători care sunt victime ale acestui fenomen. Aceștia uh, nu au niciun drept și uh, sunt uh, persoanele cele mai vulnerabile din societatea noastră. Reprezintă de asemenea o problemă pentru economia noastră pentru că distorsionează piața muncii și este de asemenea o problemă pentru bugetele naționale pentru că uh, din cauza impozitelor care nu ajung trebuie să scoatem în evidență de pildă aici uh, frauda în angajare, nu doar munca nedeclarată. Este de asemenea important ca toate statele membre să participe și ca partenerii sociali să joace un rol uh, preponderent în cooperare. Este un pas pe drumul cel bun, doar un pas, mai e mult de făcut, uh, putem lua și alte decizii uh, extrem de importante de care e nevoie pentru a combate acest flagel pentru economia noastră și societatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Sander doamnă președintă, doamnă comisar. Economia subterană reprezintă uh, 2,1 miliarde în Europa la ora actuală. O fraudă care prezintă mai multe probleme. În primul rând față de drepturile lucrătorilor, o sărăcie a bugetului statal și o concurență neloială între companiile europene. Printre acestea, IMM-urile, care reprezintă 89% dintre companii și care sunt primele afectate. Platforma pe care o adoptăm astăzi trebuie văzută ca un prim pas în lupta împotriva de muncii declarate. Pentru că în felul acesta uh, se uh, adună în jurul mesei de negociere toate statele membre și aceasta va permite un adevărat dialog între administrațiile statale, limitând în același timp recursul la a, uh, falsă activitate independentă și la societățile paravan. În zonele transfrontaliere, această cooperare va clarifica și mai mult uh, responsabilitățile și va limita problemele juridice actuale. Totuși, platforma nu trebuie să rămână goală de conținut. Ea trebuie să devină operațională imediat și să permită o adevărată întărire a controlelor și a sancțiunilor impuse. Probabil că într-o bună zi această platformă va trebui să se centreze și pe acele fraude legate de detașarea lucrătorilor. Însă trebuie să fim foarte atenți, pentru că platforma nu poate face totul. Statele trebuie să-și ia și ele angajamentul într-o adevărată politică de luptă împotriva impunității, adaptând regulile fiscale și promovând spiritul antreprenorial pentru a încuraja întoarcerea la legalitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Simon, o minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să remarc că e un pic ciudat că dezbaterea de astăzi asupra acestui subiect are loc după ce negocierile s-au desfășurat atât de greu uh, Uh, și uh, au fost finalizate uh, cu succes de domnul Pirinski. De ce purtăm dezbaterea după ce totul a fost discutat deja? Cred că și asta reprezintă muncă nedeclarată din partea Parlamentului. În al doilea rând, aș dori să le răspund colegilor din UKIP cu toate că, ca de obicei, nu au venit aici pentru dezbatere. Nu cei care au luat uh, cuvântul, niciunul din cei care au luat cuvântul nu au ascultat dezbaterea și au jucat rolul și au luat-o la sănătoasa, ca de obicei. Nu au făcut decât să ne spună aberații cum nu trebuie să luăm aceste măsuri pentru că sunt împotriva concurenței și au încercat să ne dea lecții despre concurența în economie și ca de obicei nu înțeleg nimic despre concurență, nu înțeleg economia. Ideea e că acum în acest moment, pe piața muncii trebuie să avem reglementari pentru a crea condiții echitabile. Cei care suferă de pe urma lipsei de reglementare sunt tocmai IMM-urile și lucrătorii. Aceștia se confruntă cu concurență nu din partea multinaționalelor, ci din partea acelora care se află pe uh, un eșalon inferior pe piața muncii și nu plătesc taxe și domnulesc în acest fel un avantaj uh, incorrect. Dacă nu înțelegi asta, nu înțelegi nimic. Domnul Șulță, un minut și jumătate. Doamnă președinte, doamnă comisar, am auzit astăzi deja multe despre importanța combaterii muncii nedeclarate și pentru statele membre, dar și pentru toți lucrătorii din Europa. Un motiv sunt uh, trezoreriile goale ale statelor și marea îndatorare, pentru că dacă ne uităm la cifre, ele sunt înfricoșătoare. În Grecia 24,6% din PIB, Italia 21,6%, dar în Germania uh, e undeva la 13%. Deja e regretabil. Sunt și exemple pozitive, de exemplu Austria are sub 10%, uh, 7,5% muncă nedeclarată. Crearea unei platforme cu uh, participare obligatorie a experților din statele membre cred că este un pas important. E vorba aici de schimbul de bune practici. Această uh, platformă va Uh, ajuta, în primul rând, la identificarea și susținerea măsurilor pentru combaterea muncii nedeclarate, uh, creând o mai bună colaborare între autoritățile competente. S-a evitat uh, metoda armonizării care ar fi dus la uniformizarea practicilor în statele membre. Cred că este important uh, ca în prim plan să fie uh, munca, lupta împotriva muncii nedeclarate și nu crearea de norme uh, și de reguli. Susținem această abordare și vom susține și pe viitor. Mulțumesc. Domnul Șogor, minut și jumătate. Thank you. Despite its... Mulțumesc. În ciuda concurenței monetare și a implicațiilor sociale, această muncă nedeclarată nu a fost tratată așa cum ar fi trebuit la nivel european. Încă din 2005 un raport uh, arăta că nu există explicații care să justifice această muncă nedeclarată. Spre deosebire de ceea ce ne-am putea aștepta, munca nedeclarată nu a apărut în momente de austeritate și reducerea uh, fiscalității și creșterea dereglementării nu are efecte benefice asupra acestui fenomen. Din datele prezentate e clar că în unele state membre uh, se luptă în mod mai eficient împotriva acestei probleme. De exemplu, în Austria, nivelul uh, din uh, PIB reprezintă aproape de 5 ori mai puțin decât în țara mea. Există bune practici în unele state membre și ar trebui să se reglementeze și o parte a economiei gri, să se asigure mai mare uh, sustenabilitate pentru finanțele publice și să se pună capăt uh, exploatării milioanelor de lucrători care nu au protecție socială și să se ofere garanțiile de care alții se bucură. Mai mult decât atât, rezolvarea la nivel transfrontalier a acestei probleme va duce la restabilirea încrederii în felul în care funcționează piața unică. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Van den Candelare. Un minut și jumătate. Comisaris, colegas, Stimată doamnă comisar, dragi colegi, concurența neloială suminează încrederea pe care cetățenii o au în proiectul european. Prin uh, instituirea acestei platforme, cred că Europa face un pas important în combaterea muncii nedeclarate, um, liber profesioniștilor falși uh, și fraudei uh, fiscale. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că regulile sunt respectate, însă într-o piață unică frauda nu se oprește la frontierele naționale. Iată de ce Europa poartă răspundere aici răspunderea pentru lucrătorii care fac obiectul muncii nedeclarate și care își văd astfel încălcate drepturile. E vorba de o practică care afectează, um, de pildă, categorii vulnerabile ale populației, precum femeile sau migranții. Pe de altă parte, statele membre sunt private de venituri fiscale în acest fel. Evident, piața unică este una din cele mai mari realizări. Iată de ce trebuie să cooperăm și cooperarea este un cuvânt cheie. Toată lumea trebuie să participe. Acest lucru este fundamental. Dacă vrem să ne asigurăm că toată lumea cooperează, trebuie ca toți inspectorii Um, în uh, piața muncii cooperează, trebuie să avem un uh, sistem operațional de uh, schimb de informații precum SIS de pildă. E un pas pe drumul cel bun, însă trebuie să facem eforturi suplimentare. Iată de ce aștept cu mare interes pachetul referitor la mobilitatea forței de muncă. Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Primul vorbitor, domnul Hedman, un minut. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Munca nedeclarată și uh, ocuparea fictivă afectează toate statele membre, chiar dacă statele membre iau eforturi în ceea ce privește prevenția și descurajarea muncii nedeclarate, eu sunt convins că un efort concertat la nivel european ar putea să fie chiar mai eficient și de dorit munca nedeclarată are repercursiune asupra bugetelor statelor membre. Trebuie să ținem cont înainte de toate că e vorba de o problemă a societății care are repercursiuni asupra vieții sociale a multor europeni. Amploarea acestui fenomen înseamnă că pentru a găsi o soluție, trebuie ca partenerii să coopereze S-a creat un mandat uh, specific, respectând principiul subsidiarității. Salut faptul că partenerii sociali au fost incluși ca membri de plini și sper că această platformă va fi un loc al uh, cooperării reale și toți partenerii vor coopera. Mulțumesc! Urmează doamna Grapini doamnă președintă doamnă comisar apreciez în primul rând raportul și necesitatea acestei platforme cred că a venit târziu dar este bine că acum ne am aplecat asupra acestei probleme. ca membră a comisiei imco și raportor din umbră pentru acest raport nu mai vreau să repet uh, uh, efectele dezastruoase ale muncii la negru în piața internă uh, atât asupra lucrătorilor asupra imm urilor așa cum și dumneavoastră doamnă comisar ați accentuat dar evident evident și asupra bugetelor. Uh, consider că uh, o măsură luată este nevoie să o monitorizăm de aceea mi am permis să fac acest amendament ca nu la patru ani să prezentați uh, un raport în parlamentul european ci anual pentru că cred în împărtășirea exemplelor de bună practică de la alte țări și nu cred ca și colegii din dreapta că fără o cooperare putem să diminuăm munca la negru și mai cred că este important și am și propus ca partenerii de dialog social să fie consultați consultați și să găsim metode prin care să conștientizăm și lucrătorii și societățile că este dezastruos pe termen lung să accepte lucrătorii munca la negru este foarte important să dedicăm uh, acestui domeniu foarte mult timp. Uh, Mulțumesc. Doamna eh, Mulțumesc, președintă dragi colegi, piața unică are nevoie de stabilirea unor standarde minime care să respecte principiile europene, precum acela al justiției. Munca nedeclarată este de competența statelor membre, însă și de competența Uniunii Europene. Din păcate, această muncă este în creștere și Republica Cehă are de suferit de pe urma ei. Noi uh, suntem la un nivel de 19% din PIB în ceea ce privește munca nedeclarată, lucru de, de deplorat. Sunt convins uh, că Republica Cehă se va alătura acestei platforme care nu va aduce o mai mare reglementare, ci va stabili un exemplu foarte bun de partajare a bunelor practici uh, și va ajuta statele membre să lupte mai eficient împotriva acestei tendințe negative. Eficiența și costurile minime ale acestei platforme sunt de asemenea importante. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Marias. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Activitățile nedeclarate sunt strâns legate cu, uh, de subiectul uh, de reglementării activității există o presiune um, asupra angajatorilor care îi obligă să intre uh, în sectorul nedeclarat. Munca nedeclarată reprezintă o pierdere semnificativă în uh, ceea ce privește impozitele neplătite. La ora actuală asistăm în Grecia la o evaziune fiscală în masă cred că dacă statul ar dori, ar putea combate evaziunea fiscală cu succes. Iată de ce cred că este important ca problema să fie recunoscută la nivel european. Mi se pare important să inițiem această platformă unde se poate face schimb de bune practici, însă ține de competența statelor membre. membre. Acolo trebuie să facem eforturi pentru ca statele membre să poată combate munca nedeclarată. Urmează domnul Silichiotis doamnă președinte. Munca nedeclarată este o problemă foarte mare în Uniunea Europeană. În nici un caz uh, nu uh, trebuie să putem să uh, permitem în continuare evaziunea fiscală prin acest uh, fenomen. Aceasta îngreunează bugetele, îngreunează viața cetățenilor și obligă oamenii să muncească în condiții uh, rele. Și multe state membre închid ochii la acest fenomen. De aceea, platforma pentru prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate, sigur, ea nu trebuie să submineze autoritatea uh, statelor naționale și a autorităților în domeniu, însă cooperarea trebuie să aibă loc în așa fel încât legislația adoptată uh, să fie uh, în favoarea lucrătorilor, uh, procesul de negociere colectivă să fie favorizat și cred că trebuie rezolvată problema migranților care uh, duce la uh, munca la negru. Mulțumesc. Mai sunt și alte solicitări, dar ne oprim aici. Am să dau cuvântul acum doamnei comisar pentru a trage concluzia. Doamna comisar Tyson. Domnule Etheridge, vă rog. doamnă președintă, poate greșesc, dar am crezut că procedura este că atunci când uh, sunt prea mulți vorbitori la Catch the Eye să fie unul din partea fiecărui grup politic și nu cred că din partea FDD a luat cuvântul cineva. Președinta, Domnule Efrici, depinde de președinte, din câte știu eu, și depinde și de timpul uh, pe care, uh, de care am avut nevoie pentru dezbatere. Am ținut cont și de cartonașele albastre și aceasta a afectat, uh, bineînțeles, timpul de vorbire pentru dezbatere și nu trebuie neapărat să dau cuvântul câte, câte unui membru din partea fiecărui grup politic. Din partea FDD, dumneavoastră ați avut un cartonaș albastru. Deci ați avut o intervenție și sper să fiți mulțumit că ați participat la dezbaterea de astăzi. Doamna comisar, vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Parlamentul a luat o decizie pentru a intensifica lupta împotriva muncii nedeclarate și mâine va avea loc uh, votul, de asemenea în ceea ce privește pachetul asupra evaziunii fiscale. Toate aceste chestiuni sunt complementare și se întăresc reciproc. Ele ne arată că Europa este o adevărată comunitate bazată pe valori și că justiția socială trebuie să fie susținută. La ambele dosare ne vom asigura că luptăm împotriva muncii nedeclarate și că vom crea condiții egale pentru toate companiile. Bineînțeles, IMM-urile sunt primele care să vadă beneficiile acestor eforturi. Deci uh, vom utiliza această luptă în ceea ce privește partea fiscală și contribuțiile sociale, astfel încât munca nedeclarată să devină una legală și locuri de muncă de calitate pentru toată lumea. Doamnelor și domnilor, această platformă va aduce la oaltă toate autoritățile competente și partenerii sociali. Și este important ca acești parteneri sociali să intervină, pentru că ei știu mai bine decât noi care este realitatea pe teren. Platforma va oferi o structură, însă nu uh, va fi obligatorie din punctul de vedere al acțiunilor recomandate și asta face să fie mai eficientă. Platforma nu va înlocui inspectoratele din statele membre și nu va lua din competențele statelor membre, dar pe de altă parte se va asigura că sarcina realizată de statele membre va fi realizată și la un alt nivel, va face ca inspecțiile să fie mai eficiente și statele membre se vor putea inspira din bunele practici care există în alte state. Toată lumea va avea de câștigat și cred că și dumneavoastră sunteți de acord cu aceasta. Din partea Comisiei puteți conta pe sprijinul nostru pentru a face uh, toate eforturile necesare pentru a susține platforma. E un lucru clar, am fost de acord și vom veni în fața Parlamentului pentru a raporta și pentru a vă spune ce se, va, ce se mai întâmplă. În ceea ce privește pachetul uh, de mobilitate, deși nu este inclus aici, dar s-au pus multe întrebări uh, din partea deputaților, sper să lucrăm pe viitor pentru a avea un cadru politic necesar care să permită lansarea acestui, uh, acestei platforme, pentru că și pachetul de mobilitate are nevoie de condiții egale și asigurarea unei corectitudini sociale pe lângă uh, facilitarea mobilității sociale și pe piața muncii de care avem atâta nevoie. Aș vrea încă o dată să felicit raportorul și pe toți cei care s-au implicat în negocierile trialogului și, și eu sunt mulțumită cu acest rezultat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Și acum uh, dau cuvântul în încheierea dezbaterii raportorului. Domnul Pirinski, vă rog. Uh, Madam Commissioner, colleague. Doamnă comisar, dragi colegi, consider că dezbaterea din această dimineață a folosit uh, un obiectiv foarte important. După cum uh, spunea doamna comisar în intervenția ei din această dimineață, problema cu care ne confruntăm e una complexă și extrem de gravă. E nevoie, prin urmare, să spunem lucrurilor pe nume, să evităm orice echivoc. Dânsa și-a manifestat de asemenea intenția luării unor măsuri în viitor. Aș dori să scot în evidență ceea ce, după părerea mea, reprezintă concluzia generală, și anume, munca nedeclarată are un impact asupra lucrătorilor, asupra um, sistemelor de protecție socială și acestea, în cele din urmă, au repercursiuni asupra noastră, asupra țesutului social în sine, în fiecare stat membru din Uniunea Europeană. Dacă nu mă înșel, ieri seară, Um, domnul Draghi, președintele BCE, spunea că Uniunea Europeană se confruntă cu încălcări repetări, repetate ale coeziunii sociale. Și cred că nu întâmplător a început uh, cu această afirmație. Orice efort ar face pentru crearea unor locuri de muncă, dacă țesutul social asupra căruia încercăm să aplicăm aceste măsuri este distrus, atunci măsurile noastre nu mai au niciun rost. Cred, prin urmare, doamnă președinte, că ce s-a scos în evidență în urma intervențiilor referitor la această platformă a creat un echilibru între uh, preocupările statelor membre și nevoia unei inițiative la nivel european pentru a răspunde mai bine acestui fenomen. Văd că mi s-a încheiat timpul. Pot doar să sprijin inițiativa amintită și sperăm ca această platformă să fie demarată înaintea verii. Sprijinim uh, inițiativa doamnei comisar Tyson este foarte important ca această dezbatere să revină în Parlament, în comisiile parlamentare, pentru că avem nevoie de mai multe discuții, uh, un schimb mai intens și de măsuri mai viguroase. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pirinski!